și va fi trecut pe ordinea de zi pentru următoarea reuniune. Dacă nu mai există alte rezerve, atunci o să transmitem către toate organismele și instituțiile la care se face referire în text. Se suspendă. Se încheie reuniunea, mulțumesc foarte mult și să aveți o după amiază plăcută și drum bun spre casă!